asemenea, la ora obișnuită, putem deci trece la următorul raport, transpunerea, punerea în aplicare și executarea directivei 2005-29 CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor și a directivei 2006 114 CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă. Raportor este doamna Barbara Weiler. Aveți patru minute. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, înainte să ajung la acest raport, aș dori să vă spun următorul lucru. Cred că hotărârea noastră în ceea ce privește raportul de inițiativă nu este cea mai corectă dacă mă uit un pic la aceste dezbateri fără niciun fel de conflicte, fără niciun fel de controverse. Nu e neapărat o dezbatere parlamentară, eu nu consider acest lucru. Sper ca după alegerile europene să schimbăm acest sistem. Acestea fiind zise, dați-mi voie să mulțumesc tuturor colegilor care nu sunt de față, pentru că este adevărat, am cooperat cu toții foarte bine în cadrul acestui raport și am dorit să mulțumim Comisiei, Secretarului Comisiei și am reușit să obținem informații foarte interesante în urma dezbaterilor care au avut loc în comisie. Comisia, prin piața internă, a avut această dezbatere în legătură cu punerea în aplicare acestor prevederi în, de relativ uh, într-un stadiu incipient și asta în mod expres. Pentru că noi am prevăzut acest lucru pentru sfârșitul anului 2007, această punere în aplicare, așa încât foarte mult timp nu era uh, Însă directiva este una foarte importantă. Totuși, în ciuda acestui fapt, anumite state membre nu au atins acest obiectiv uh, și acest lucru din cauza procedurii care probabil este ceva mai complicată. Însă, uh, este foarte interesant să vedem că avem de face cu trei state membre care n-au reușit acest lucru și că aceste trei state membre sunt uh, dintre statele care au înființat în Europeană. Totuși, um, ele cunosc foarte bine această legislație a Uniunii Europene, deci nu au făcut această transpunere, celelalte patru, alte patru au făcut-o în mod uh, incomplet, cu anumite lacune și alte trei state membre se vor vedea și ele afectate și li se vor intenta procese la Curtea de Justiție. Deci, în ceea ce vreți acest proces de transpunere în practică, am organizat o audiere, am constatat că două țări au aplicat foarte bine, Austria și Marea Britanie, deci există, iată, și exemple pozitive ele model. Avantajele pieței interne, bineînțeles, și ele uh, trebuie să susțină statele membre, așa ar fi uh, logic. În orice caz, trebuie să uh, ne gândim la drepturile consumatorilor și să ne gândim la acest comerț transfrontalier care are nevoie de reguli foarte clare și e nevoie de o bază juridică mai solidă. Trebuie să ne gândim la protecția consumatorilor în fața acestor practici înșelătoare. Este adevărat că um, acest lucru nu are legătură numai cu consumatorii, ci cu micile întreprinderi. Iar scopul nostru, doamna comisar, ar trebui să fie aceea de a organiza o dezbatere comună în legătură cu aceste două directive, deoarece avem de face cu foarte multe mici întreprinderi care se confruntă cu exact aceleași probleme, aceleași probleme ca și consumatorii individuali. Să ă, ne gândim, spre exemplu, la publicitatea înșelătoare, publicitatea mincinoasă, practicile neloiale, la fraudele la jocurile loto, la loterie, dacă ne gândim la uh, cecuri și așa mai departe. Cunoaștem toate aceste probleme și Comisia trebuie să identifice soluții. Aceste practici de analizare sunt foarte importante și ele trebuie să uh, fie aplicate de către puncte de contact la nivel național, astfel încât aceste liste negre pe care ar trebui să le creăm ar trebui să fie și întreținute și în același timp să existe practici, să spunem, și anumite uh, prevederi care să evită astfel de situații. E nevoie de o bună cooperare între statele membre, e nevoie de o bună cooperare între parlamentele naționale și Parlamentul European și tot în spiritul tratatului de la Lisabona despre care s-a vorbit, aș dori să fac apel la parlamentarii de la nivelul parlamentelor naționale care să aibă mai mult control asupra acestor activități legislativului. First of all, I... Doamna Vasiliu, Aș dori, în primul rând, să mulțumesc doamnei raportor, doamnei Weiler, Conținutul raportului uh, va fi studiat în amănunțime de către comisie, dar aș dori să mulțumesc și pentru comentariile pe care le-a făcut în legătură cu procedura. Comisia e de acord că e foarte important ca statele membre să transpună acum noile concept, noile uh, concepte introduse de către directiva privind practicile comerciale neloiale și să se ducă la nivel național la o uh, implementare uniformă a directivei la nivelul Uniunii Europene. În ce privește transpunerea, două state membre sunt codașe, Luxemburgul și Spania. Iar Comisia uh, a deferit aceste cazuri Curții de Justiție în iunie anul trecut. Comisia a, co- a coordonat și co- ă, transpunerea pentru a evita transpunerea incorrectă. Totuși, au persistat anumite probleme într-un număr limitat de state membre, în principal datorită faptului că ele nu uh, respectă armonizarea totală. În aceste cazuri, Comisia va lansa proceduri de nerespectare a dreptului comunitar. Raportul subliniază că trebuie protejați nu numai consumatorii, ci și mm urile de aceste practici comerciale neloiale. În acest domeniu, Comisia reamintește Parlamentului European că direct, o armonizare totală a directivei privind practicile uh, comerciale neloiale a fost o propunere uh, ambițioasă care ar fi uh, eșuat dacă sfera de aplicare ar fi uh, fost extinsă la uh, business to business uh, practici comerciale uh, neloiale. Procesul de consultare pentru redactarea acestei directive și până la dezbaterile din Consiliu a arătat că nu e nevoie să extindem uh, uh sfera de aplicare a acestei directive la practici comerciale neloiale business to business. Aceste practici ne uh, comerciale neloiale care au fost pentru prima dată reglementate prin această directivă la nivel european arată că aceste practici apar aproape exclusiv în relațiile între consumatori și afaceri. Apoi, în ce privește practicile între firme, ele sunt acoperite de directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă. Aceste practici trebuie să continue să fie reglementate doar de această directivă cât despre punerea în aplicare a legislației ce privește protecția consumatorului. Comisia va continua să coordona acțiunile de punere în aplicare prin intermediul Uh, rețelei de cooperare pentru protecția consumatorului. În acest context, Comisia a observat Parlamentul, uh, uh, sprijinul Parlamentului pentru instrumentul de punere în aplicare. Comisia va continua să dezvolte aceste, acest mecanism și are planuri pentru o implementare aprofundată pentru acest an. Comisia uh, Uh, adaugă cu satisfacție că a doua versiune a tabelului pentru consumatori va fi uh, continuată în urma analizelor efectuate până acum. În concluzie, așa cum spune și raportul, e nevoie de campanii de informare pentru a sensibiliza consumatorii în legătură cu uh, drepturile lor. Comisia aș dori să informeze deputații în legătură cu pagina internet Is It Fair, uh, care, de exemplu, include lista neagră a practicilor neloiale sau alte aspecte relevante. În concluzie, Comisia ar dori să asigure Parlamentul că Comisia va continua să coopereze strâns cu statele membre pentru a se asigura că aceste două directive sunt puse uh, strict în aplicare. Baza de date care conține măsuri de transpunere la nivel uh, național și jurisprudențe va fi instituită în acest an și va fi un instrument foarte util în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! E un raport pe care îl vom uh, vota de asemenea mâine. Doamna Weiler s-a referit la procedură. Dar, E vorba de o decizie a, conferinței președinților tuturor grupurilor care au optat pentru această procedură conformă cu regulamentul. Urmează acum raportul Guerreiro privind politica comună în domeniul pescuitului și o abordare sistematică Vă rog, aveți cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, comunicarea Comisiei, având în vedere diversitatea problemelor de care se